în conformitate cu tratatul cu privire la introducerea alegerilor generale directe a deputaților în Parlamentul European, declar prima sesiune a Parlamentului European după alegeri deschisă. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Dragi colegi, aș vrea să vă rog să vă ridicați acum pentru a asculta imnul Europei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, vă urez bun venit la prima sesiune a Parlamentului European după alegeri. Vă felicit pe toți cei care au fost realeși și pe cei care au fost aleși pentru prima dată. Mai puțin de jumătate din uh, deputați sunt pentru prima dată în Parlamentul European. Este foarte îmbucurător să aflăm că 35% dintre deputați sunt femei, un procent care n-a fost niciodată atât de ridicat în Parlamentul nostru. 170 de milioane de cetățeni europeni au participat la alegerile europene din iunie. Trebuie să amintim, dragi colegi, că activitatea noastră aici are ca scop unificarea continentului nostru. Să nu uităm niciodată în activitatea noastră că Uniunea Europeană se bazează pe valori, demnitatea omului, drepturile omului, libertatea, democrația, dreptul, pacea. Toate acestea sunt uh, pilonii pe care acționăm noi. Suntem uniți în solidaritate și prin solidaritate. Vă rog, dragi colegi, ca întotdeauna să ne purtăm unul cu altul cu respect și cu admirație. Și dacă acest lucru se va putea, dacă vom reuși, atunci putem spune că vom avea succes. Haideți atunci să trecem acum la activitatea noastră propriu-zisă. Vă amintesc că în conformitate cu regulamentul de procedură, sub uh, președinția președintelui care își încheie mandatul, nu pot avea loc alte discuții decât alegerea președintelui sau verificarea mandatelor.